împotrivă și s-au abținut. Am vrut să ne simplificăm viața, însă n-am reușit. Trecem acum la votul raportului domnului Coeliu privind elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie. Aceasta este propunerea de regulament. A fost uh, retras o cerere de amendament oral. Votăm amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum, vom vota întreaga propunere modificată. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Supun la vot, prin apel nominal, rezoluția legislativă. S-a deschis votul. La votazione chiusa. S-a închis votul. Se adoptă. 594 pentru, 51 împotrivă, 37 de abțineri. Trecem acum, felicitându-mi, bineînțeles, pe raportor, Domnule Speroni, aveți cuvânt. De... Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește ordinea de lucru, ați spus că la cererea jurnaliștilor, uh, persoane pe care le stimăm, bineînțeles, veți anunța toate rezultatele votului, însă cred că regulamentele trebuie făcute de către parlamentari și nu de către jurnaliști. Și aș vrea să știu dacă organizația jurnaliștilor nevăzători eventual a făcut această cerere. Deoarece jurnaliștii pot să vadă foarte bine pe ecran care este rezultatul votului nostru. Uneori, problem, jurnaliștii pot avea probleme atunci când sunt uh, surzi, de exemplu. Eu am uh, greutăți în am uh, exprima în legătură cu dificultatea de a lucra a jurnaliștilor, spune domnul președinte. Această cerere a fost transmisă biroului în urmă cu câteva clipe. Personal sunt de acord cu ce ați spus, domnule Speroni, însă cred că e util ca biroul să dea un răspuns uh, la următoarea reuniune. Deci vom oferi un răspuns oficial acestei cereri. Domnul Macmillan, mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Speroni și îmi dau seama că dumneavoastră vă aflați într-o dificultate. Însă, într-adevăr, se înregistrează fiecare vot, însă va fi greu ca dumneavoastră să citiți rezultatul la fiecare amendament. Gândiți-vă cât timp vom, vom uh, consuma. Eu cred că comisia relevantă ar trebui să se ocupe de această chestiune, dacă și colegii sunt de acord, bineînțeles. După cum am spus, biroul se va exprima pentru a da un răspuns definitiv. Trecem acum la votul raportului Lambsdorff privind contractele de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Vom uh, vota blocul 1. Amendamente de compromis. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri, se adoptă primul bloc. Prin urmare, cel de-al doilea bloc este caduc. Supun la vot raportul modificat. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum vot prin apel nominal rezoluția legislativă. S-a deschis votul. Votazione chiusa. S-a închis votul. Se adoptă 597 pentru, 69 împotrivă. Felicitări domnului raportor. Prego, onorevole. Aveți cuvântul, domnule Triandafilidis. Nu funcționează mașina mea de vot. Ar putea să mă ajute un tehnician? Vă mulțumesc. Vă rog să mergeți la postul 299, domnilor tehnicieni. Votăm acum raportul Schlitter privind restricția privind comercializarea anumitor substanțe și preparate periculoase. Și la acest raport avem un prim bloc, numărul 1, amendamente compromis pentru, Mulțumesc, împotrivă, abțineri, se adoptă. Devine caduc blocul numărul 2, supun la vot întreaga propunere modificată pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Supun la vot, prin apel nominal, rezoluția legislativă. S-a deschis votul. Votațiune chiusa. S-a închis votul. Se adoptă 674 de voturi pentru. Felicitări raportorului. Trecem acum la raportul doamnei Figueiredo privind autorizarea ratificării Convenției din 2007 a Organizației Internaționale a Muncii privind munca în domeniul pescuitului. Un singur vot pentru această rezoluție legislativă prin apel nominal. S-a deschis votul. Votazione chiusa. S-a închis votul. Se adoptă 671 de voturi pentru. Felicitări doamnei raportor. Trecem acum la raportul domnului Catania privind situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în perioada 2004-2008. Trecem la votul text, asupra textului original, alineatul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Se retrage amendamentul 3 revizuit. Trecem acum la amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, este respins. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, este respins. Textul original, alineatul 17, este un vot, vot pe părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte, pentru, împotrivă. Trebuie să verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. Cea de-a doua parte a alinatului 17. S-a deschis votul. Votazione chiusa. S-a închis votul. 346 de voturi pentru, 332 împotrivă, se adoptă și cea de-a doua parte. Trecem acum la votul la alineatul 18, două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, se adoptă. Cea de-a doua parte, pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă și cea de-a doua parte. Trecem acum la vot separat și la alineatul 19 pentru, împotrivă, abțineri, este respinsă prima parte. Uh, este respins alineatul 19. Trecem acum la alineatul 21, textul original. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul mă scuzați, amendamentul 32 la alineatul 27 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm mai bine. Amendamentul 32 la alineatul 27. S-a deschis votul. La votazione chiusa. Închis votul. Amendamentul este aprobat cu 382 de voturi pentru, 303 împotrivă. Trecem la amendamentul 33 pentru. Împotrivă, abțineri, este respins. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Alineatul 30. Trebuie să votăm acum textul original. Cinci părți separate. Prima parte. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Cea doua parte. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Cea de-a treia parte. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Cea de-a treia parte la alineatul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. 433 de voturi pentru, se adoptă. Cea de-a patra parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a cincea parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și cea de-a cincea parte. Amendamentul 47 pentru, împotrivă, abțineri, respins. La alinatul 31 avem un vot cu, în două părți. Vot prin apel nominal. Prima parte. Votul s-a deschis. Votazione chiusa. S-a închis votul. Se adoptă 521 de voturi pentru. Cea de-a doua parte. Vot deschis. Vot liber. Votazione chiusa. S-a închis votul. 598 de voturi pentru. Întregul aliniat este adoptat. Trecem acum la amendamentul 18. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Este respins. La alineatul 32 avem un vot asupra textului original în două părți. Asupra primei părți. Avem o cerere de amendament oral. Aveți cuvântul. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a completa textul din acest amendament, este vorba despre adăugarea următoarelor cuvinte după textul care spune 12 decembrie 2006 și a trebuit să adăugăm și pe 4 și 17 decembrie 2008 deoarece au avut loc, au, s-au dat hotărâri judecătorești în aceste date în decembrie și nu ar fi corect să menționăm doar hotărârea judecătorească din 2006 fără să menționăm și celelalte indicații ale curții în decembrie 2008. Sper că ați înțeles cu toții explicația acestui amendament oral, care ar urma să se introducă în prima parte a textului supus la vot. Aveți obiecții? Nu. Prin urmare, supun la vot prima parte cu amendamentul oral. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Cred că a fost respins, însă haideți să verificăm. Cea de-a doua parte. S-a deschis votul. La votazione chiusa. S-a închis votul. Este respinsă. 368 de voturi împotrivă. 237 pentru. Deci a doua parte este respinsă. Trecem acum la amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vom vota acum, prin vot separat, alineatul 36. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9, 25 la punctul de vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Domnul Kamal. Domnule președinte, pe lista mea de vot văd că alineatul 35 a fost retras, deci aș vrea să știu dacă ar trebui să-l votăm sau nu. A fost retras amendamentul 8 la alineatul 36. Prin urmare, nu puteți vota la alineatul 36. Ne întoarcem la votul uh, la care rămăsesem, amendamentul 25 la alineatul 38. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. La votazione chiusa. Închis votul. Respins 366 de voturi împotrivă, 299 pentru. Amendamentul 43. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum Aveți cuvântul. Nu ce traducțiune în națiunea palacă. Anche adesso non c'è traduzione? Chiar dacă nu e traducere, nu e traducere, nu e interpretare. Thank you. Thank you But eh, in any case we need to... În orice caz, avem nevoie de traducere din limba engleză, nu în toate, într-o vreo limbă universală, nu? Să trecem acum la alinatul 45, vot pe textul original pentru Ce s-a întâmplat? Deci am înțeleg, încerc să interpret. La alinatul 40 am aprobat amendamentul numărul 43, așa încât votul asupra întregului aliniat este caduc și s-au votat pe părți pentru că am, av- am aprobat avoc, paran, amendamentul 34. Și acum alinatul 45 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Să trecem acum la să facem o verificare, să facem o verificare. Amendamentul 35 la 49, deschidem votul. S-a închis votul. 452 de voturi pentru, 211 împotrivă, se adoptă, se aprobă. Să trecem acum la alinatul 51 și votăm direct textul original în 5 părți. La prima parte, votul este deschis. Votul este închis. Aprobat. Partea a doua. Deschidem votul. Votul este închis. Aprobat cu 344 voturi față de 323. Partea a treia. Deschidem votul. Închidem votul aprobat cu 627 pentru. Partea a patra, se deschide votul. Votul este închis. Aprobat cu 569 de voturi. Și, în fine, partea a cincea, deschidem votul. Votul este închis. Aprobat. Și acesta cu 367 de voturi. Deci se aprobă tot paragraful alineatului acesta. Să trecem la amendamentul 50. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem acum la alineatul 55 se votează între cine? Din textul original, în trei părți. Prima parte, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se aprobă. Partea a doua, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri se aprobă. Partea a treia, cine pentru? Împotrivă, abțineri se aprobă. Trecem acum la amendamentul 21. cine pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Și așa încât votăm textul original în două părți prin apel nominal. Prima parte, deschidem votul. Votul este închis. Aprobat cu 651 pentru. Partea a doua. Deschidem votul. Votul este închis. Aprobat și acesta cu 427 de voturi pentru. Trecem acum la amendamentul 27. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 52. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Iar acum textul original alineatului 62, la prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri, aprobat. Partea a doua, prin apel nominal, deschidem votul. Votul este închis. Aprobat cu 437 de voturi pentru. Să trecem acum la votul pe părți, la textul original, alineatul 65, prima parte. cine pentru? Împotrivă, abțineri se aprobă. Partea a doua, cine pentru? Contra abțineri se aprobă. Textul paragrafului 71 prin voturi separat. cine pentru? Împotrivă, abțineri se aprobă. Amendamentul 29 prin apel nominal la alineatul 72 se deschide votul. Închidem votul. Aprobat cu 367 de voturi pentru. Trecem acum la alineatul 72, amendamentul 30, prin apel nominal. Deschidem votul. Se închide votul. 591 pentru, se aprobă. Și în cele din urmă, amendamentul 53 la alineatul 73, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins asupra textului original, uh, aliniatul 73, prin părți, vă rog. Vreți să verificăm? Bun. Alineatul 73, amendamentul 53, deschidem votul. Votul s-a închis. 317 pentru, 353 împotrivă, deci se respinge. Textul original, prima parte, cine pentru? Împotrivă, abținere, aprobat. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă, abțineri, aprobat și partea a doua. Trecem acum la amendamentul 54. Vot prin apel nominal. Se deschide votul. Votul s-a închis. Respins cu 403 voturi împotrivă, 254 pentru. Amendamentul 22, alineatul 76. Vot prin apel nominal. Deschidem votul. Se închide votul respins cu 401 voturi împotrivă, 254 de voturi pentru. Amendamentul 56, cine pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Votăm acum textul alineatului 78. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. Amendamentul 14. Cine-i pentru? Împotrivă? abțineri, respins. Amendamentul 57, cine pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 42, cine pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Aprobat. 6. Amendamentul 36. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mi se pare că s-a aprobat, dar haideți să verificăm. Poate că cineva n-a ridicat mâna. Se deschide votul la amendamentul 36. S-a închis votul. S-a aprobat 404 voturi pentru, ceea ce înseamnă că amendamentul 58 este caduc și nu votăm textul original ca vot pe părți. Trecem la amendamentul 44. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? S-a respins. Amendamentul 37. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? S-a respins. Haideți să votăm atunci textul uh, original de la paragraful, de la alineatul 90, vot pe părți, prima parte, cine este pentru, cine împotrivă, cine se abține. S-a aprobat. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri. S-a aprobat. Amendamentul 38, cine este pentru, împotrivă, cine se abține, s-a respins. Deci va trebui să votăm textul uh, alineatului inițial pe trei părți. Prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, s-a aprobat. A doua parte, cine este pentru, împotriva, cine se abține, s-a respins. Mi s-a spus că trebuie să votăm și a treia parte. Cine este pentru? Împotriva? Cine se abține? A treia parte s-a aprobat și ea textul inițial de la alineatul 93. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? S-a aprobat. Alineatul 94. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? S-a aprobat. Alineatul 100. Cine e pentru? Împotrivă? Cine se abține? S-a aprobat. Amendamentul 45. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins 379 de voturi împotriva, 296 pentru. Așadar deci, trebuie să votăm întregul alineat. Vot cu apel nominal la alineatul 103. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a aprobat cu 396 de voturi pentru. Alineatul 104. Votăm întregul alineat. Cine e pentru? Împotrivă? Cine se abține? S-a aprobat. Alineatul 105. Cine e pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se aprobă. Amendamentul 59. La alineatul 107. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a respins. Să votăm atunci textul original de la aliniatul 107, pe părți separate. Există șase părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se aprobă. A doua parte, cine e pentru? Împotrivă, cine se abține, s-a aprobat. A treia parte, cine e pentru? Împotriva, cine se abține, se aprobă. A patra parte, pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. A cincea parte, cine e pentru? Împotriva, Abțineri? Se aprobă. așa se aparte. Cine e pentru? Împotriva. Cine se abține? Se aprobă. Felicitări pentru gimnastica pe care o faceți. Alinatul 108. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri? Se aprobă. Alinatul 111, amendamentul 39, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Ajungem atunci la alineatul 120, textul uh, original. Vot uh, pe părți. Prima parte, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. A doua parte, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Acum trebuie să votăm amendamentul 24 cu o mică întârziere birocratică, am avut o solicitare pentru vot cu apel nominal. Dacă nu sunt obiecții, nu e pe lista de vot. Vă propun să acceptăm această solicitare de vot cu apel nominal, dacă nu sunt obiecții. Deci vot cu apel nominal la amendamentul 24. Să deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. 531 de voturi împotrivă și 101 pentru. Amendamentul 60 uh, pentru împotriva abțineri se respinge. Textul original de la alineatul 149 pe două părți. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul la prima parte. S-a închis votul. S-a aprobat cu 640 de voturi pentru. Partea a doua s-a deschis votul. S-a închis votul. 334 de voturi pentru. S-a aprobat și a doua parte. Textul inițial acum de la aliniatul 157, vot pe două părți. Prima parte, cine pentru? Împotriva abțineri, se aprobă. A doua parte, pentru. Împotriva abțineri, se aprobă. Amendamentul 61, cine pentru? Împotrivă. Cine se abține, s-a respins. Amendamentul 62, la aliniatul 159, cine pentru? Împotriva. Cine se abține s-a respins și trebuie să votăm atunci textul original pe două părți. Prima parte, cine e pentru? Împotriva abțineri se aprobă. A doua parte, pentru? Împotriva. Cine se abține? Și a doua parte se aprobă. Amendamentul 23. Cine e pentru? Împotriva. Cine se abține? Se respinge. la alineatul 166. Textul original în engleză este varianta corectă, fiindcă sunt prea multe traduceri care denaturează cu totul semnificația. Traducerea în italiană, de exemplu, care vorbește... În fine, nu o să intru acum în prea mult amănuntă, spune președintele, dar varianta corectă este cea în limba engleză. Mulțumesc pentru că ne-ați reamintit acest lucru și vreau să vă reamintesc și o să vă dau cuvântul deci votăm alineatul 161 acum. Fiindcă trebuie să votăm textul original. Amendamentul s-a respins. Deci cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se aprobă. Ajungem așadar la alineatul 166. Varianta corectă este în engleză. Sunt prea multe traduceri. Alinatul 166, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Votazione chiusa. S-a închis votul. 374 de voturi pentru. S-a aprobat. Vot cu apel nominal acum. În ce privește rezoluția pe ansamblu. S-a deschis votul. Votazione chiusa. S-a închis votul. 401 voturi pentru, 220 împotrivă. Rezoluția s-a adoptat. Felicitări raportorului. Trecem atunci să votăm proiectul de rezoluție de la în ce privește Convenția Maritimă privind uh, ocuparea forței de muncă din 2006. Votăm amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri s-a respins. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri s-a respins. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? S-a respins. Vot cu apel nominal. Începește rezoluția în ansamblu. S-a deschis votul. S-a închis votul. 646 voturi pentru. Felicitări raportorului. Rezoluția s-a adoptat. Trecem acum la raportul Andrei Chiene privind uh, Consiliul pentru Drepturile Omului de la Națiunile Unite și rolul Uniunii Europene aici. Primul bloc de amendamente de la 1 la 7 din partea raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? obțineri, să aprobă? Rezoluția în ansamblu. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a deschis votul. De fapt, nu s-a deschis, dar sperăm că se deschidă în curând. Mă da, da. S-a închis votul. 629 de voturi pentru. Rezoluția s-a aprobat. Felicitări raportorului. Trecem acum la raportul Capato privind accesul public la documentele Parlamentului European, Consiliului și Comisiei. Textul original de la alinatul 3 în 3 părți, în două părți separate, prima parte pentru, împotriva abțineri s-a aprobat, a doua parte cine pentru, împotriva abțineri se aprobă. Vot separat la alinatul 4, cine pentru, împotriva, abțineri se aprobă. Alinatul 5, punctul 2. Vot pe două părți. Prima parte cine este pentru, împotrivă, abțineri. A doua parte cine pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. A treia parte pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. A patra parte cine pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. A cincea parte pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm această a patra parte a acestui aliniat. S-a deschis votul. S-a închis votul. 374 de voturi pentru s-a aprobat. A cincea parte, cine pentru? Împotriva, abțineri se aprobă. A șasea parte, cine pentru? Împotriva, cine se abține? Și așa se aparte se aprobă. Alinatul 5, punctul 3. Cine e pentru? Împotriva, abțineri, se aprobă. Alinatul 7. Cine e pentru? Împotriva, abțineri, se aprobă. Alinatul 8, pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Alinatul 9, cine e pentru, împotrivă, cine se abține, se aprobă. Alinatul 11, punctul 4, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Alinatul 13, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Alinatul 16, pentru, împotrivă, cine se abține, se aprobă. Alinatul 17, cine e pentru, împotrivă, cine se abține, se aprobă. Alinatul 18, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Alinatul 19, cine e pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se aprobă. Scuze, poate că n-am văzut bine. Oricum, mai bine să verificăm. Deci alineatul 19 se deschide votul. S-a închis votul. 176 de voturi da, pentru, 421 împotrivă. Deci s-a respins în mod copleșitor alinatul 20. Cine e pentru? Împotrivă? Se aprobă. alinatul 21. Cine e pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se aprobă. Considerentul F din textul original, uh, cine e pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Rezoluția pe ansamblu, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. 355 de voturi pentru, 195 împotriva. Felicitări raportorului. Ajungem la sfârșitul acestei liste și fiindcă ieșiți din sală, vom începe și cu explicarea voturilor în timp ce unii părăsesc sala. La raportul Coelho. Er Eu am votat pentru acest raport, domnule <clears throat> președinte, deoarece scopul acestuia este să vegheze asupra interesului siguranței copiilor. Se prevăd măsuri